Hello everyone. Now we... Bună ziua tuturor! Trecem la sesiunea de după dezbatere. În primul rând am un anunț de făcut. În urma consultărilor uh, cu grupurile politice, vreau să supun uh, Camerei următoarele propuneri de schimbare la ordinea de zi de mâine. Dezbaterea privind întrebarea orală, privind deschiderea de negocieri pentru un acord cu liber schimb cu Australia și Noua uh, Zeelandă este, trebuie să fie finalizată cu o rezoluție care urmează să fie votată în, febru- în februarie la sesiunea din